Onorevole Domenici. Prego, onorevole Domenici. Grazie. Domnule Domenici, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. La Florența ieri au fost comise niște crime serioase care au dus la ură și oroare. Un tip de 50 de ani a deschis focul în două piețe din Florența asupra a cinci senegalezi, dintre care doi au murit și trei se află într-o uh, condiție foarte gravă în uh, spital. După aceea, autorul crimei s-a, uh, sinucis. El Uh, făcea parte dintr-o grupare xenofobă care uh, dorea să omoare oameni pe care nici nu-i cunoștea. Simplu fapt că erau de, de culoare uh, îl făcea să îi omoare. Florența este un oraș civilizat care nu a cunoscut astfel de evenimente și această crimă rasistă a avut loc acolo, arătând că nebunia nazistă, fascistă poate să scoată capul oricând. Trebuie să scăpăm de ea. Vă cer, domnule președinte, să exprimați condolențele Parlamentului European și să reafirmați angajamentul acestui Parlament împotriva oricărei forme de rasism și respectarea drepturilor omului pentru fiecare ființă umană. Europeană. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Domenici. Mulțumesc. O să vă reamintesc că la începutul ședinței de azi dimineață, președintele Buzek însuși a rostit câteva cuvinte uh, în legătură cu ceea ce s-a întâmplat uh, la Florența și la Liege. Sigur, nu putem decât să repetăm uh, declarația fără echivoc a președintelui nostru. Să trecem la vort. Uh, primul raport este instrumentul de asistență pentru preaderare, doamna Gabriela Albertini, raportor. S-a deschis votul. A votat toată lumea. A votat toată lumea. Vă rog să vă grăbiți. A votat toată lumea. S-a închis votul. Aprobat a larga Cu... Aprobat cu o largă majoritate. Acum, raportul Perelio Rodriguez. Blocul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a încheiat votul. Se adoptă. propunerea în formă amendată, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, a votat toată lumea. S-a încheiat votul. Adoptat cu o vastă majoritate. Acum, rezoluția legislativă s-a deschis votul, a votat toată lumea. S-a încheiat votul. Din nou, o mare majoritate. Bravo, domnului raportor. Raportul Newton-Dan urmează. Partea 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum votăm asupra propunerii Comisiei în forma modificată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a încheiat votul. O altă vastă majoritate. Uh, felicitări, domnule Newton Dan raportul, raportul Haglund, acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Maroc. Dau cuvântul uh, raportorului. Vă rog, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Dată fiind această procedură de vot uh, oarecum neobișnuită, am fost invitat să clarific uh, procedura de vot. Votul pentru raport înseamnă să dăm consimțământul extinderii protocolului și votul împotrivă înseamnă neaprobarea uh, înseamnă că amendamentele pot să fie depuse. După aceea, Comisia uh, de Pescuit uh, a dorit ca acest raport să fie aprobat. Mulțumesc că ați clarificat acest lucru. S-a deschis votul la raportul domnului Haglund. A votat toată lumea. S-a încheiat votul. Raportul a fost respins. Bine. Passiamo alla composizione. Bun. Mergem mai departe. La propunerea de uh, decizie privind uh, componența numerică a comisilor permanente. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Acum, delegațiile. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Raportul Sharon Bowles urmează. E un vot secret, dragi colegi. Știți cum funcționează lucrurile, sunt convins. Aveți luminița albastră, înseamnă că s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. O majoritate covârșitoare, ceea ce înseamnă că noul membru, uh, domnul Căre, al Comitetului Executiv, a fost uh, adoptat. Acum avem uh, propuneri de rezoluție privind acordul Uniunea Europeană-Regatul Maroc. Prima propunere din partea GUE și Versi, deci vot cu apel nominal. Ați votat cu toții? Votul s-a încheiat. Acestea au fost respinse. Acum uh, avem rezoluția verzilor. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Din partea trei grupe, grupuri politice, S și D, PPE și ALDE, rezoluție. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președintele. Există un amendament 4 S-a deschis votul nominal asupra amendamentului 4. A votat toată lumea. S-a încheiat votul. S-a respins. După alinatul 7, domnul Milana are un amendament oral și o să-i dau cuvântul să vedem dacă este în sală. Da, domnule președinte, mulțumesc este un amendament oral care dorește să includă respectul drepturilor omului în acord. Se spune, a, reamintește după șapte, reamintește Comisiei că trebuie să introducă în acordul de pescuit o clauză în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, uh, uh, inclusiv uh, în rezoluția respectivă. Cred că acest lucru îmbunătățește textul rezoluției și arată foarte clar Comisiei în faza de negociere să aibă în vedere contextul internațional uh, juridic și acest uh, Parlament a afirmat tot timpul acest lucru. Uh, este cineva împotriva acestui amendament oral? Dacă nu, atunci uh, vom vota cu apel nominal. S-a deschis votul pe amendamentul Milana. Domnul Stevenson. Mulțumesc, domnule președinte. Din câte înțeleg eu, este că respectarea drepturilor omului este acum inclusă în orice acord de pescuit și în orice acord comercial pe care Parlamentul uh, îl uh, adoptă trebuie să fim foarte siguri că ceea ce cere domnul Milana este potrivit, este precis acest lucru. Cred că am putea să votăm. Nu cred că trebuie să avem un amendament repetitiv atunci când vorbim despre drepturile omului, Cred că este mai bine să adăugăm acest lucru decât să nu uh, apară în rezoluție. Deci să votăm asupra amendamentului oral al domnului Milana. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a încheiat votul? O mare majoritate în favoarea acestui amendament oral. Avem amendamentul 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. S-a respins. Amendamentul 1. Un alt uh, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins și acesta. Amendamentul 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Votarea rezoluției în ansamblul său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptată cu o mare majoritate. Trecem acum la raportul domnului, domnului Lisec. Cred că raportorul nostru vrea să ia cuvântul. Aveți cuvântul, domnule Lisec. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun câteva cuvinte. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celorlalți eurodeputați care au contribuit la acest text un, uh, o astfel de uh, problemă uh, este foarte importantă, de aceea am votat pentru acest raport. Mulțumesc. Să parcurgem amendamentele 1 și 2. Cine este pentru amendamentul 1 și 2? Împotrivă? Abțineri? Au fost adoptate. Alineatul 3, vot pe părți. Partea întâi, uh, vot nominal, cu apel nominal. A votat toată lumea? S-a închis votul. Partea 1 a fost adoptată. Partea 2 s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Alineatul 5, Partea întâi, uh, un alt vot cu apel nominal. A votat toată lumea, s-a închis votul. Adoptat. Partea a doua, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 10 în două părți. Partea întâi s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat partea a doua de la alineatul 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. 23, prima parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Aprobat. Partea a doua, alinatul 23. Cine este pentru? A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Alinatul 29. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Alineatul 35. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal, până când vă spun altceva. S-a închis votul. Adoptat. Alineatul 36. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. 37. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Adoptat. Alinatul 38. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Alinatul 40. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Alineatul 45. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. 59. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. 60, vot pe părți. Partea 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Partea a doua. S-a deschis votul. Deci, alinatul 60, partea a doua. A votat toată lumea. S-a închis votul. Această parte a fost adoptată. 70. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Alineatul 71. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Acum Vot cu apel nominal pentru întreaga rezoluție în forma modificată. A votat toată lumea. S-a închis votul. O vastă majoritate pentru. Ați făcut o treabă bună, domnule Lisec. Trecem la summitul UE-Rusia. O rezoluție comună din partea a cinci grupuri parlamentare. Aliniatul 15. Vot pe părți. Partea întâi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, votul este deschis, este vot prin apel nominal. A votat toată lumea, partea a doua, aliniatul 15, votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 16. Încă o dată, vot pe părți. Vot prin apel nominal. Nu, îmi cer scuze, partea 1 nu, deci pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Și acum votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1. Vot pe părți. Partea 1. Pentru. Împotrivă? Repetăm, îmi cer scuze. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum propunerea de rezoluție, astfel amendată, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum va trebui să ne oprim cu sesiunea de votare pentru decernarea premiului Zaharov. Vom continua după ce acest premiu a fost acordat.